Doamnă comisar, am primit uh, șapte moțiuni de rezoluție, s-a încheiat dezbaterea și vom trece la voturi. And the next item is the vote on seven... Deci acum votăm uh, șapte moțiuni de rezoluție în legătură cu Zimbabwe. Votăm moțiunea comună de rezoluție a celor șapte grupuri politice. Votăm mai întâi amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica. Vă rog, verificăm prin vot electronic pentru amendamentul 1. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Doamna Gomez dorește să propună acum un amendament oral la um, paragraful introductiv numărul 6. Doamnă președinte, propun ca atunci când facem referire uh, la drepturile, um, adunarea africană pentru drepturile omului și ale femeilor, din care Zimbabwe face parte, să spunem, pe care um, o convenție pe care Zimbabwe a ratificat-o, dacă nu sunt obiectii, spune doamna președinte. Vă întreb cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm moțiunea de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum trecem la moțiunea de rezoluție în legătură cu Venezuela. Votăm moțiunea comună de rezoluție în vot cu apel nominal. Să deschis votul. A votat toată lumea?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 Am mai multe anunțuri ale preedintelui Am primit din partea grupului PPE o solicitare ca doamna Elizabeth Morinciatia să facă parte din Comisia FAM. Aveți observații? Atunci această numire este ratificată. Am primit uh, din